Alors, mesdames et messieurs... Doamnelor și domnilor, uh, domnule comisar, dragi colegi, vă mulțumesc. Vă urez bun venit în numele Comisiei pentru Dezvoltare și a Subcomisiei pentru Drepturile Omului de la Parlamentul European la această reuniune împreună cu parlamentele naționale în ceea ce privește uh, Condiționalitatea legată de drepturile omului în politica de dezvoltare. Mai înainte de a continua, am să vă dau câteva, să vă fac câteva precizări. Aveți câte, niște foi de hârtie albastre. Comisia nu are obiceiul să lucreze cu astfel de uh, foi de hârtie albastre. Ele servesc ca să vă înscrieți la cuvânt, dar fiind faptul că nu am putut să vă prevenim mai de mult. Vom face în felul următor. Dacă uh, Uh, vreți să cereți uh, cuvântul mai târziu, ridicați mâna dacă vreți să trimiteți această foaie de hârtie albastră. E bine și așa. Eu vă propun să facem, uh, să procedăm ca de obicei, pentru că nu am avut obiceiul să folosim astfel de foi de hârtie albastre, așa încât fie ridicați mâna, fie folosiți aceste hârtii albastre. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc uh, Michel Strifler, sunt prim uh, vicepreședinte a uh, Comisiei aceasta Parlamentului și mă bucur să um, vă spun că mm, Barbara Lochbiller va, Lochbiller va prezida um, cea de-a doua parte a acestei reuniuni. Sper ca dezbaterile de astăzi să contribuie în mod eficace la o mai bună cunoaștere reciprocă, la o mai puternică cooperare între instituțiile noastre și la o mai mare concertare și o mai puternică coerență între uh, parlamentele naționale și Parlamentul European în ceea ce privește competențele noastre. Așa cum e prevăzut în ordinea de zi, uh, reuniunea e împărțită în două. În prima parte vom încerca să vedem dacă Condiționalitatea uh, în ceea ce privește drepturile omului reprezintă un obstacol în calea reducerii sărăciei, în timp ce a doua parte se va referi la condiționalitatea mm, legată de drepturile omului, într-un mediu uh, cu mai mulți donatori. Vom încheia această reuniune prin uh, uh, concluzii referitoare la rolul parlamentelor naționale și al Parlamentului European în stabilirea și monitorizarea condiționalității legate de drepturile omului. Dar uh, mai întâi dați-mi voie să îi urez bun venit comisarului Uh, european pentru Dezvoltare, Andrei Spibalgs, care va prezenta punctul de vedere al Comisiei referitor la uh, subiectul uh, reuniunii noastre. Domnule Pibalgs, aveți cuvântul. Nu, nu, vă mulțumesc. Doamnă președintă. Parlament. Stimați membri ai Parlamentului Național, parlamentul Naționale, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fiu astăzi aici. Sunt recunoscător Parlamentului European pentru că a luat inițiativa de a organiza această audiere interparlamentară pe acest subiect crucial pentru dezvoltarea pentru politica de dezvoltare a Uniunii Europene în anii viitori. Cel mai bine ar fi să citesc din raportul uh, Națiunilor Unite uh, referitor la libertăți, care spune că umanitatea nu se va bucura de securitate fără dezvoltare. Nu va putea să se bucure de dezvoltare fără securitate și nu se va bucura nici de una, nici de cealaltă, fără respectul drepturilor omului. În concluzie, nu va fi o, o politică de dezvoltare europeană fără securitate și nu nici o politică de securitate europeană fără dezvoltare și nu o să le realizăm pe niciuna dacă drepturile omului nu sunt uh, adânc înrădăcinate în abordarea noastră față de dezvoltare. Nu este oare momentul să facem un efort suplimentar și să dăm drepturilor omului locul pe care îl merită în cadrul politicii de dezvoltare? Este exact ceea ce intenționăm să facem cu viziunea pe care am formulat-o prin noua, nou document de uh, politică de dezvoltare a Comisiei, agenda pentru schimbare. E vorba de o abordare mai strategică pentru a reduce și a eradica sărăcia. Implică o concentrare mai bună a programelor europene pe drepturile omului și buna guvernanță și o mai bună concentrare pe dezvoltarea sustenabilă și inclusivă a țărilor în curs de dezvoltare, dar de asemenea examinează și problema resurselor. Resursele europene ar trebui să fie țintite către locurile unde sunt cele mai necesare și unde pot avea cel mai mare impact. Și cine poate să înțeleagă mai bine această viziune, dacă nu dumneavoastră, pentru că să spunem clar acest lucru, experiența dumneavoastră în domeniul democratic și al dezvoltării este fără rival. Nu e vorba de o viziune romantică a dezvoltării sau a drepturilor omului. Este mai degrabă o abordare pragmatică. E vorba de dezvoltarea unei condiționalități inteligente. Chiar și lecțiile învățate din recentele evenimente din Africa de Nord arată că drepturile omului, democrația și buna guvernanță vor avea o mai mare greutate în a determina modalitățile de oferire a asistenței. Primăvara arabă a emoționat întreaga lume, cu, a emoționat curajul tinerilor și uh, tinerii aceștia merită foarte mult. Dar ce lecții pragmatice putem învăța din primăvara arabă? Putem învăța că vechea stabilitate, vechiul raport stabilitate-drepturile omului nu mai, uh, nu mai este valabil. Înainte de a continua, dați-mi voie să subliniez trei puncte importante. Mai întâi, Condiționalitatea nu este o scuză ca să se taie finanțarea. Condiționalitatea nu va avea drept rezultat uh, că oameni care au nevoie de ajutorul nostru vor pierde acest ajutor. Finanțarea se va face pe baza nevoilor, capacităților, angajamentelor și performanțelor țărilor partenere. Nu pentru că e vorba de o țară aliată sau prietenă. Mai multă atenție se va da situației Uh, guvernanței democratice în țara respectivă și situației drepturilor omului în general. În al doilea rând, <clears throat> nu, nu vorbim despre a da lecții, vorbim despre susținere și interacțiune pe baza unor valori universale și împărtășite. În al treilea rând, rezultatele au nevoie de timp ca să se manifeste. Adesea supraestimăm uh, ce se poate realiza pe termen scurt, dar sistematic subestimăm lucrurile care se pot realiza pe termen lung. Uniunea Europeană nu va rămâne niciodată indiferentă la încălcările drepturilor omului. Trebuie să continuăm să păstrăm un echilibru între măsurile preventive și măsurile reactive ale politicii noastre externe. Prin urmare, avem nevoie de o abordare multidimensională pentru a rezolva încălcările drepturilor omului. Astăzi voi menționa patru astfel de dimensiuni. Primele trei sunt dialogul politic, cooperarea tehnică și financiară pentru a promova agenda drepturilor omului și măsurile restrictive. La rândul lor, acestea sunt toate uh, conținute într-o a patra dimensiune, care este cea a coerenței acțiunilor noastre. Așadar, pentru prima noastră dimensiune, dialogul nostru politic cu țările partenere este extrem de important în a ne asigura că drepturile omului, principiile democratice, statul de drept și buna guvernanță sunt abordate în mod sistematic la nivel de țară. Dialogul nostru politic se bazează pe o listă cuprinzătoare de dialoguri structurale și consultări, dialoguri bazate pe acorduri, dialoguri ad hoc și alte consultări. Prin aceste dialoguri putem identifica probleme la un stadiu timpuriu. Pentru a fi eficient, dialogul politic trebuie să se facă pe, într-un mod regulat, într-un mod sistematic și să implice societatea civilă. De fapt, acest tip de angajament este susținut, de exemplu, în planul de acțiune pentru egalitatea de gen adoptat de Consiliu în uh, iunie 2010, conform căruia 50% din agenda cu dialogul politic local cu țările partenere ar trebui să includă problema uh, egalității de gen. Măsuri restrictive economice sau de altă formă ca răspuns la încălcările drepturilor omului sunt o a doua dimensiune, dar rămân o, o soluție de ultimă instanță. Nu ar trebui să fie o practică standard odată ce am spus asta, trebuie adăugat că există cazuri în care astfel de măsuri devin necesare și în astfel de cazuri impactul oricăror măsuri restrictive asupra populațiilor afectate trebuie să fie luat tot complet în considerare. Dați-mi voie să vă dau un singur exemplu. Uh, situația dreptului omului în Zimbabwe nu mai are nevoie de niciun comentariu. În 2010, uh, această situație a dus Uniunea Europeană la suspendarea ajutorului către Zimbabwe, cu excepția ajutorului umanitar și a susținerii sociale. Și acest uh, ajutor a fost extins drept condiție uh, a unui uh, acord politic global, deși acesta nu a fost îndeplinit în totalitate. Această decizie nu a fost o decizie împotriva poporului zimbabwean. Uniunea Europeană își continuă operațiunile umanitare, mai mult continuă să susțină proiecte care dau susținere directă populației în zona dezvoltării sociale și uh, organizațiilor societății civile care luptă pentru democratizarea societății. Așadar, uh, măsurile restrictive nu ar trebui să submineze susținerea pe care o acordăm persoanelor care se află pe teren. Și asta mă duce la următorul concept uh, al asistenței. Toate instrumentele noastre de cooperare susțin reforme structurale și guverne democratice. Ele sunt, e vorba de măsuri diferite și variate, uh, Uh, construcție instituțională, construcția capacității instituționale pentru toți actorii cheie, programe de uh, training și programe de creștere a conștientizării și de uh, networking. De asemenea, avem instrumentul european pentru democrație și drepturile omului în cazul unor situații considerate sensibile și pentru țări cu un spațiu limitat sau foarte limitat pentru în care să opereze actori non-statali. Experiența europeană uh, în domeniul democrației și drepturilor omului poate coopera, poate fi eficientă chiar și atunci când relațiile cu, guvern, cu un guvern sunt suspendate. Prin promovarea unor principii universale și valori, prin protejarea drepturilor omului și întărirea proceselor democratice. În fiecare săptămână, noi apărăm uh, activiștii drepturilor omului și persoanele uh, Uh, defavorizate și făcând acest lucru reușim să reabilităm uh, o victimă a unor abuzuri sau uneori pur și simplu reușim să protejăm fizic un uh, individ sau chiar să-l să facem să nu mai fie în pericol. Și sunt enorm de mândru de acest lucru și sunt sigur că și noastre sunteți. Dar asta nu e suficient, putem face mai mult. Agenda pentru schimbare pe care o propun ne stabilește faptul că trebuie să trecem dincolo de practica curentă și să legăm cooperarea de viitorul democratic al țărilor uh, partenere. Știu din experiența personală ce înseamnă să trăiești într-o societate unde libertățile principale și drepturile umane sunt uh, încălcate. Deci, o, o, nu voi tolera niciun fel, în niciun fel ca uh, asistența uh, europeană să pună în pericol democratizarea. Cooperarea noastră va fi revizuită în cadrul revizuirii noilor perspective financiare. Asta ne dă o oportunitate unică să amestecăm drepturile și să, ca, să facem ca drepturile omului și democrația să fie și mai legate de toate activitățile noastre și voi considera aceasta o prioritate a agendei pentru schimbare. Scopul nostru este să privim dincolo de instrumente, astfel încât să introducem drepturile omului și democrația în instrumentele pe care le folosim în practica noastră zilnică. Susținerea bugetară este o bună ilustrare a acestei abordări. Face parte uh, dintre instrumentele de livrare a ajutorului care ne permite să atingem obiective cheie de dezvoltare cu țări partenere și în același timp să angajăm un dialog de politici uh, cu guvernul respectiv. Drepturile omului vor fi o preocupare centrală atunci când analizăm profilul unei țări partenere și uh, eligibilitatea pentru a obține susținere bugetară. Aceste trei dimensiuni ne dau uh, o direcție de urmat, însă uh, și mai bine ar fi dacă am avea mai multă coerență între dialogul nostru politic și programele noastre de cooperare cu țări terțe. Astfel, a patra dimensiune pe care am menționat-o mai devreme, coerența în acțiunile noastre, Există o serie de lucruri pe care le putem face pentru că acest lucru să se întâmple, pentru să obținem această coerență. Și iată o listă de patru puncte cu care să începem. În primul rând, trebuie să uh, urmărim și mai îndeaproape o abordare strategică a complementarității între diversele instrumente financiare ale Uniunii Europene și apoi să o aplicăm sistematic începând cu faza de programare. 2. Profilele de guvernare și strategiile în domeniul drepturilor omului pregătite de către delegațiile Uniunii Europene alături de statele membre ar putea servi drept uh, orientări importante în ce privește uh, problemele principale legate de drepturile omului, omului într-o anumită țară și față de angajamentele guvernului respectiv și mecanismele de monitorizare a progreselor în domeniul drepturilor omului. În al treilea rând, drepturile omului apar foarte sus pe agenda uh, Adunării Generale a Națiunilor Unite. La fel ar trebui să se întâmple și în alte organizații internaționale și cu alți uh, donatori majori. În al patrulea rând, Uniunea Europeană este un actor internațional important și își poate folosi influența pentru a promova mai multă atenție către problema drepturilor omului. Asta va implica statele membre și Uniunea Europeană în general și o va determina să fie mai uh, activă în susținerea drepturilor omului pe agenda internațională. Stimați membri, nu-mi place cuvântul condiționalitate. Obiectivul nostru este să susținem oamenii care au nevoie, care sunt în situație dificilă și să reducem sau să eradicăm sărăcia. Însă pentru ca acest proces să fie sustenabil, este absolut necesar să păstrăm subiectul drepturilor omului cât mai uh, uh, sus pe ordinea de zi, uh, pe agenda noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Balks. Vă mulțumesc foarte mult, domnule P. Balks. Uh, vreau să îi mulțumesc și comisarilor Fernandez și Șo pentru prezență și pentru contribuția uh, la uh, dezbaterea noastră. Domnul Fernandez Show, care va prezenta punctul de vedere al Serviciului European pentru Acțiune Exterioară. Domnule Fernandez Show, aveți cuvântul. Mulțumesc. Iată, astăzi voi vorbi în numele înaltei reprezentante, prezentând punctul de vedere. E mereu dificil să intervii după domnul comisar, pentru că eu cred că domnia s-a prezentat într-o manieră excelentă multe dintre lucrurile pe care voiam să le punctez și eu. Aș dori să subliniez uh, câteva din punctele menționate de domnul uh, comisar, mai ales în ceea ce privește elementele care se interconectează când vine vorba despre drepturile omului din mai multe puncte de vedere, numind aici, de exemplu, securitatea. Titlul acestei dezbateri sugerează faptul că politicile de dezvoltare și drepturile omului par să uh, fie într-o relație de contradicție. Se câștigă pe o parte, se pierde pe cealaltă. Și eu nu cred că așa funcționăm noi la nivel european. Uh, eu cred că noi încercăm să promovăm drepturile omului și dezvoltarea în același timp, pentru că asta stipulează și tratatul de la Lisabona, care a instituit SEAE, Serviciul European de Acțiune Externă. Politicile de dezvoltare și politicile pentru drepturile omului trebuie să fie puse pe picior de egalitate, ceea ce se și întâmplă. E dificil să lucrăm fiind convinși sau uh, făcând trimitere la aspectul că aceste două politici intră în coliziune. Nu e așa aș dori să menționez condiționalitatea inteligentă sugerată de domnul comisar. Avem foarte multe de câștigat prin dialogul politic, uh, prin politici bine țintite, prin strategii pentru drepturile omului. Cred că cu toții facem tot ce putem pentru ca lucrurile să evolueze în direcția optimă. Subliniez faptul că condiționalitatea și drepturile omului, standardele uh, privitor la acestea ar putea să aibă un ecou negativ asupra politicilor de dezvoltare. Eu Asta s-a spus, dar eu nu cred că ar trebui să privim lucrurile din această perspectivă. Eu cred că în Europa ar trebui să lucrăm tocmai invers, să arătăm că aceste politici au consistență puse pe picior de egalitate. Al doilea lucru se referă la Uh, coerență și comprensiune. Către asta țintim noi la ora actuală. Încercăm să facem din acțiunile noastre externe, din acțiunile noastre de dezvoltare, um, instrumente coerente unele cu celelalte, ca să țintească spre același obiectiv. Aici uh, menționez obiectivele de reducere a sărăciei și de reducere a violării drepturilor omului. Avem, până la urmă, niște politici care vizează cam același obiectiv. În acțiunile noastre, întreprindem cam, uh, susținem, mă scuzați, 40 de dialoguri cu privire la drepturile omului, încercăm să dezvoltăm strategii pentru drepturile omului în țările din lumea a treia și ne pregătim pentru următorul cadru financiar multianual, despre care a vorbit și domnul comisar. Va fi un moment important vom încerca să aliniem noul CFM la tratatul de la Lisabona și să dăm coerență tuturor acțiunilor noastre externe. SAE are uh, rolul de a acționa împreună cu serviciile Comisiei, împreună cu domnul Pibals, împreună cu doamna Ashton, pentru că acesta este mediul instituțional în care acționăm și în care, cred eu, putem să profităm la maximum de toate opțiunile ce ne sunt puse la dispoziție. Una din ideile menționate de domnul Pibax a fost aceea a dialogului politic. Iată, un instrument foarte important pe care îl are Uniunea Europeană. E un instrument diplomatic ce trebuie utilizat cât mai mult cu putință, astfel încât să stipulăm foarte clar care sunt prioritățile în materie de drepturile omului. În ceea ce privește condiționalitatea inteligentă, domnul comisar a menționat-o. Cred că va trebui să lucrăm aici în baza celor patru criterii deja menționate de domnul comisar. Aș dori să subliniez un element specific care va reieși și pe parcursul dezbaterii din această după-amiază. Sunt foarte bucuros că avem alături de noi reprezentanții parlamentelor naționale. Avem o lume nouă, cu noi donatori, cu noi părți interesate. Și coerența trebuie să fie în Uniunea Europeană și în statele membre. Noi um, conlucrăm uh, la comisie, um, conlucrăm cu statele membre, astfel încât să ne coordonăm acțiunile. Dorim să intervenim astfel în uh, țările din lumea a treia cu noi donatori, cu noi actori care ies acum pe piață. Iar Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de coerență în acțiunile sale. Pentru că cu cât Uniunea Europeană va fi mai bine coordonată, cu atât mesajul nostru va fi mai clar. Trebuie să fie clar în ceea ce privește drepturile omului, în ceea ce privește um, libertățile, dezvoltarea. Iar uh, Parlamentul European, Parlamentele Naționale trebuie să-și unească forțele pentru a transmite mesajul care e necesar, în opinia mea. Acest mesaj trebuie să fie bine punctat, bine țintit. Iar eu uh, cred că putem să contribuim la structurarea acestui mesaj. Și iată, astfel vom obține condiționalitatea de care avem nevoie. Mă bucură faptul că Parlamentul uh, are o reuniune comună acestor două comisii, fiindcă și noi uh, la uh, instituția pe care o reprezint avem grupuri mixte. De exemplu, avem grupul care îi reunește pe cei de la drepturile omului cu cei de la dezvoltare. Încercăm ca împreună să ne unim forțele pentru a veni cu soluții comune pentru ajutorul pentru dezvoltare și drepturile omului. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, acordat șansa ca SAE să fie reprezentat astăzi aici pentru a arăta cum anume contribuie la obținerea unei abordări echilibrate. Asta în abordarea politicilor de dezvoltare și de respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc. Țin să le mulțumesc încă o dată domnului comisar și domnului Fernandez Show pentru prezența lor și pentru intervențiile pe care uh, le-au avut, uh, prin care au prezentat punctul de vedere al uh, instituțiilor lor. Și acum trecem la prima parte a acestei reuniuni, care se referă la condiționalitatea legată de drepturile omului Um, care reprezintă sau nu un obstacol în calea reducerii um, sărăciei. Există un consens din ce în ce mai mare uh, în ceea ce privește abordarea drepturilor omului, care zice că atât drepturile civile și politice, cât și cele economice și sociale trebuie să fie considerate ca drepturi ale omului. Uh, acordurile dintre Uniune și țări terțe cer ca părți, țările respective să respecte drepturile omului. Suspendarea unui acord um, în cazul nerespectării drepturilor omului um, justifică uh, suspendarea prin urmare, nerespectarea uh, justifică această suspendare în așa fel încât pentru, această, pentru acest motiv, sancțiune, conceptul de sancțiuni țintite sau inteligente au câștigat teren. Uh, aceste sancțiuni trebuie uh, țintite uh, pe elite și pe um, păturile bogate, dar uh, aceste uh, rezultate nu pot fi garantate. Prin urmare, astăzi vă uh, invit să reflectăm la, și la alte probleme, cum anume putem oferi ajutor categoriilor cele mai vulnerabile ale populației din țările <clears throat> terțe, mai ales atunci când aceste țări nu colaborează cu donatorii sau cu instituțiile internaționale, sau cum anume să abordăm um, această condiționalitate în ceea ce privește drepturile omului, în așa fel încât să nu prejudiciem tocmai persoanele aflate în condiția cea mai fragilizantă. Să uh, însoțim acesta cu măsuri ca, care să încurajeze uh, o cultură a drepturilor omului, fără să se aducă atingere culturii generale a uh, țărilor respective. Uh, prin urmare, vom putea reflecta împreună membrii ai Parlamentului, reprezentanții Parlamentului European și ai Parlamentelor naționale, cum anume să verificăm și să uh, evaluăm respectarea drepturilor omului, uh, să reflectăm în privința celor mai bune modalități pentru aplicarea uh, unor criterii fondate pe drepturile omului în sau chiar suspenda, în ceea ce privește suspendarea ajutorului uh, pentru unele țări în curs de dezvoltare. Și acum deschid um, partea rezervată uh, luărilor de cuvânt. În principiu, uh, câte doi reprezentanți ai parlamentelor uh, naționale au cuvântul timpul pentru fiecare intervenție este limitat la cel mult 5 minute. 5 minute deja e foarte mult. Noi avem obișnuința unor intervenții mult mai scurte. Uh, prin urmare, prima persoană care a cerut cuvântul este doamna Grez. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru că ați organizat această reuniune care, um, pe care o cred foarte importantă. Cred că um, împărtășim cu toții punctul de vedere în că responsabilitatea parlamentelor în ceea ce privește drepturilor, uh, drept, respectarea drepturilor uh, omului, de altfel în toate acordurile există o clauză uh, denumită a drepturilor omului. Domnul comisar a pus un bemol spunând că în ceea ce privește ajutoarele, uh, populațiile suportă consecințele. Eu aș vrea să amintesc aici mai multe piste de reflexie. În primul rând, aceste clauze nu sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Prin, după mine e nevoie să punem în aplicare prin mecanisme foarte clare și pe baza unor proceduri de consultare a diferitelor părți cred că um, e vorba de impunerea numai, numai de impunerea din exterior a unor uh, a respectării drepturilor omului. Uh, nu a fost amintit aici un punct care mi se pare foarte important și anume uh, drepturile eco, uh, sociale care, sunt, care emană, curg din drepturile omului. Nu trebuie să mergem cu uh, Um, două uh, măsuri. Pe de o parte avem măsuri extrem de constrângătoare. Am auzit comisarul uh, pentru comerț care uh, vorbea de excluderea din, uh, de, de pe piața europeană a celor care nu au semnat uh, acordul. Pe de altă parte, este uh, o, um, un laxism în ceea ce prime, privește drepturilor omului. Or, um, e nevoie amintesc faptul că am prezentat mai de mult aici un raport votat în ceea ce privește dimensiunea externă a politicii sociale, dar în ciuda acestui raport votat, responsabilitatea socială a întreprinderilor nu se realizează în continuare decât pe baze de voluntariat. În sfârșit, avem partea rezervată sancțiunilor care nu au niciun fel de Um, de, de uh, urmărirea felului în care ele um, se aplică. Și acum, pentru domnul comisar, cum înțelege comisia să facă, ce înțelege comisia să facă pentru a da o dimensiune uh, constrângătoare drepturilor sociale, parte a drepturilor omului, pentru ca normele să fie aplicate și să existe un adevărat control. Vă mulțumesc, doamnă Grez, și acum are cuvântul Stamnov. Sunt să spune doamna președintă, că pronunț greșit numele. Nu, da. Уважаеми дами и господа, Поставянето на индивида... Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Plasând, uh, plasarea uh, dreptul omului în centrul uh, politicii este o consecință a celui de-al doilea război mondial. Adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului în decembrie 1948, 10 decembrie 1948, a reprezentat singurul instrument de reconciliare a umanității după acel conflict gigantic care a fost în al doilea război mondial. Ar trebui să îi omagiem pe liderii mondiali care au făcut acest lucru, pentru că nu există nicio țară din Europa și din Uniunea Europeană în special unde drepturile omului să nu fie bine dezvoltate. Din nefericire, drepturile individuale nu sunt obligatorii. Nu suntem siguri dacă legislația actuală ajută sau nu la promovarea drepturilor omului este important să încercăm să găsim noi politici care să dea suficiente garanții împotriva sărăciei. Asta privește nu doar legislația națională, ci și legislația europeană în cadrul politicii sociale. Ar trebui să încercăm să găsim modalități de reducere a sărăciei în Uniunea Europeană. Dezvoltarea unor astfel de politici menite să reducă sărăcia ar trebui să fie întotdeauna legată de drepturile omului. O viață demnă pentru toți cetățenii europeni ar trebui să fie în centrul politicilor noastre. Inegalitățile sociale sunt sursa principală a conflictelor din întreaga lume și asta se întâmplă pentru că oamenii nu au suficiente modalități de a-și de a se realiza pe piața muncii. Diferitele modalități de ajutor trebuie să fie distribuite mai uh, egal, pentru că sărăcia este un prost sfetnic. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, ascult și uh, traducerea de asta. Mai sunt momente în care uh, nu se nu, nu spun nimic. Și acum domnul Cashman Um, numai 5 minute, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbesc în calitate de raportor al Parlamentului European privind uh, noul acord revizuit de la Cotonou. E interesant că contribuțiile Serviciului de Acțiune Externă și ale Comisarului uh, îmi stârnesc unele întrebări, dar dați-mi să fac mai întâi totuși câteva comentarii scurte. Dacă condiționalitatea este un lucru negativ în lupta cu sărăcia atunci cum ne asigurăm că drepturile omului sunt de fapt respectate. Haideți să ne uităm doar la țările pe Africa, Caraibe și Pacific, cu care avem acordul de la Cotonou, și la refuzul acestor țări de a accepta clauzele de revizuire care menționează în mod specific nediscriminarea pe motive de orientare sexuală. În 49 din cele 79 de țări ACP, homosexualitatea este un delict și este urmărit în mod activ. 40 uh, o pedepsesc cu închisoarea și 5 cu pedepsa cu moartea. La fel în Africa, 38 de țări criminalizează homosexualitatea. Deci în acest dialog ce am reușit noi să realizăm de fapt? În com uh, comisiile parlamentare comune și în cadrul biroului. Membrii ACP cu o hotărâre încăpățânată, refuză măcar să discute subiectul. Așadar, avem acorduri cum este cel de la Cotonou, care nu au deloc dinți, ca să spun așa, și care nu au fost niciodată aplicate. Niciodată clauzele de penalizare și de suspendare nu au fost aplicate pe baza drepturilor omului. Deci avem uh, construcție instituțională dar am auzit acest lucru, dar în aceste țări, organizațiile care, pentru femei sau care apără persoane de o anumită uh, apartenență etnică sau de o anumită orientare sexuală, lesbieni, uh, lesbiene sau homosexuali, aceste organizații sunt închise cu forța de guvern. Și întrebarea mea către comisar și Serviciul de Acțiune Externă este ce putem face când ei nu ne ascultă și când presiunile noastre nu sunt acceptate. Parlamentul va vota foarte curând dacă să ratifice sau nu acordul uh, revizuit de la Cotonou și sunt câteva întrebări și sunt sigur că există uh, din partea Comisiei un oarecare amuzament. Dar haideți să vă spun, asta nu este un schimb de opinii amuzante. Așa cum a spus antevorbitorul meu, este vorba de a plasa individul în centrul acțiunilor noastre. Și așa s-a spus pe bună dreptate. Este Uniunea Europeană bazată pe valori fundamentale pe care, dacă le subminăm, uh, ne punem noi înșine în pericol. Cum am spus azi dimineață, dacă uh, nu avem aceste valori fundamentale, aceste drepturi fundamentale, dacă nu le întărim și nu, nu întărim Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ne vom întoarce la stadiul de comunitate economică și încă una care dă rateuri, dacă pentru că asta suntem sau nu suntem nimic, o organizație care apără drepturi și valori. Și voi încheia, doamnă președinte. Dacă țările ACP nu își vor schimba poziția, că noi suntem cel mai mare susținător financiar, atunci poate că trebuie să avem acorduri internaționale cu donatorii majori pe această chestiune. Și când vine vorba de mm, uh, Marul de vest al Iordanului și de situația Palestinei unde drepturile fundamentale pe care noi le considerăm normale sunt încălcate, unde avem, avem un acord cu Israelul, un acord comercial cu Uniunea Europeană. O singură dată a cerut Parlamentul suspendarea lui din cauza încălcărilor clauzelor privind drepturile omului. Și Consiliul a refuzat. Ce semnal transmitem noi restului lumii atunci când le spunem că vrem să fim luați în serios, dacă noi nu aplicăm propriile noastre acorduri atunci când este vorba de drepturile omului, în cazul unor oameni obișnuiți, femei și bărbați, persecutați și penalizați, pentru că sunt aparțin în anumit popor pentru că trăiesc într-un anumit loc și că, pentru că sunt percepuți ca fiind diferiți. Este inacceptabil și vă rog Comisia și Serviciul de Acțiune Externă să-mi răspundeți la întrebare. Fără dialog, ce putem face? Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Cashman. Uh, cerusem și eu cuvântul, așa încât uh, uh, voi vorbi acum și continui pe linia deschisă de domnul Cashman, care a spus esențialul de altfel, eu aș vrea să revin asupra ceea ce a spus domnul Pibalgs, condiționalitatea nu este un obstacol și așa este, pentru că ea nu îi atinge pe cei mai defavorizați. Umanitatea acțiunea umanitară se va duce întotdeauna către cei mai defavorizați. Condiționalitatea însă se adresează celor care uh, sunt implicați în corupție și care nu respectă drepturile omului, ori nu e foarte grav tocmai pentru că se referă la aceste persoane. În Uganda știți că homosexualii sunt condamnați la moarte. Dacă sunteți uh, membrii, părinții unui homosexual trebuie, uh, ajungeți în închisoare pentru că nu trebuia să dați naștere unui homosexual. Dacă sunteți proprietarul unui apartament și îl închiriați unor ă, homosexual, ajungeți în închisoare. Ori în ziua de astăzi eu nu, cre- nu cred că este normal să dăm bani unor astfel de țări și salut curajul uh, Angliei și uh, Germaniei care au blocat uh, ajutorul într-o astfel de situație. Uh, am fost în, la Kinshasa, Kinshasa, mai înainte a fost în regiunea Kivu. Femeile acolo sunt violate într-un mod a, absolut normal, așa cum oamenii se duc să cumpere pâine. După trei zile petrecute în regiunea Nord Kivu, la reuniunea ACP de la Kinshasa nimeni nu a vorbit de ceea ce se întâmplă acolo. Uh, când am vrut să uh, vorbesc despre acest lucru, aproape că am fost tratată de mincinoasă de către uh, reprezentanții de la Kinshasa. Am participat la destul de multe reuniuni în regiunea mea Uh, cu reuniuni cu mai multe asociații din uh, uh, zona LGGT și știu că cetățenii s-au săturat, nu numai în Franța, dar și în alte țări, s-au săturat. Astăzi suntem cu toții în criză, în toate țările europene. În unele țări e mai grav decât în alte țări. Dar cetățenii noștri nu înțeleg de ce continuăm să dăm bani pentru dezvoltarea unor țări care nu respectă un minim, la, la, cât de, cât uși de puțin drepturile omului. Astăzi situația, lumea se schimbă, lucrurile se schimbă, cetățenii nu mai sunt niște bieți mielușei care se încred în oamenii politici și în alții, Trebuie astăzi să spunem, gata, nu mai acceptăm această situație și eu vreau să întreb cum anume vor fi aplicate aceste condiționalități în țări care nu respectă drepturile omului. Și atunci când doamna Grez vorbea de uh, criteriile drepturile omului, e vorba de drepturile omului, punct. Trebuie să le spunem să învețe ce sunt drepturile omului. Nu noi trebuie să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă în aceste țări. Deci mesajul pentru comisie este, este de ajuns. Vă mulțumesc. Și cuvântul trece acum la doamna Bez, eh, vă rog să mă scuzați, spune doamna președintă, pentru pronunție, dar nu sunt obișnuită. Doamna Bez este din, eh, de la Baize, de la Parlamentul eh, Parlamentul austriac. La mine este, spune doamna președintă, AYZ, este Bayer. Ein paar ganz grundsätzliche Anmerkungen machen bzw. Fragen stellen. Zum einen Vă mulțumesc. Aș vrea să fac o remarcă generală. Nu știu dacă dispunem de o definiție, dacă avem o definiție comună a drepturilor omului. Pentru mine, drepturile omului sunt universale. Este o chestiune evidentă și ele trebuie să fie aplicate tuturor. Ele sunt inviolabile și trebuie aplicate tuturor fi, ființelor umane din lume. Dar știm că în realitate în unele țări nu există o separare între religie și stat. Nu există separarea puterilor, nu există protecție pentru punerea în uh, aplicare acestor drepturi. Deci, ce înțelegere comună avem a drepturilor omului? În multe țări, uh, condițiile nu sunt reunite pentru a le pune în aplicare. Deci, în cazul condiționalității, în cazul sancțiunilor, dacă dăm la o dacă nu mai dăm banii pentru cooperare țărilor care nu respectă drepturilor omului, dacă retragem acest, acești bani de la guvern și dăm societății civile, despre ce societate civilă vorbim? Acea societate civilă care nu recunoaște drepturile omului în sens uh, universal sau uh, este o, o vorba de o, de o parte mai sumbră a societății civile? Uh, și de, de care, despre cine vorbim? Despre prima, a doua, a treia generație? Sau vorbim de ansamblul? Vorbim de drepturile omului adoptate de Națiunile Unite sau vorbim de drepturi sociale, economice, culturale, vorbim de drepturi internaționale, vorbim de dreptul la un mediu înconjurător. Despre care drepturi vorbim? Eu una cred că uh, în cazul multor politici concrete ale Uniunii Europene, înțelesul felul în care sunt înțelese drepturile omului lasă mult loc la inter- pentru interpretări. Uh, politica ca materie primă este um, oarbă la drepturile omului. Politica de pescuit a Uniunii Europene închide ochii pe, uh, în ceea ce privește dreptul la alimentație. Uh, știu de asemenea că într-un număr mare de tratate, de acorduri comerciale, există acorduri de protecție a investițiilor împreună cu multe clauze economice, dar și de respectare a drepturilor omului și de dialog. Dar atunci când vedem ce energie se pune pentru mm, drepturile economice și cât de puțină energie se alocă punerii în operă a clauzei drepturilor omului, atunci constat că situația este extrem de uh, dezechilibrată. Trebuie să vedem că până la urmă putem implementa ceea ce e pe hârtie, să transpunem în realitate. Vă mulțumesc și acum cuvântul îl are domnul Kaczmarek. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, apreciez foarte mult ceea ce a spus domnul Pibas cu privire la interacțiune. Că nu e vorba să uh, mergem și să arătăm ce trebuie să facă ceilalți, ci să interacționăm de la egal la egal. Apreciez de asemenea și intervenția reprezentantului SAE în ceea ce privește condiționalitatea inteligentă. Problema e că atunci când dialogăm cu o, un stat care nu împărtășește ideile noastre despre drepturile omului, atunci dispare condiționalitatea inteligentă. Și astăzi am ascultat exemple despre ce se poate întâmpla. Vin și eu cu un exemplu. În septembrie am celebrat 10 ani. De fapt, am uh, L-am menționat pe uh, Iuri Yuri David, care este un uh, cetățean suedez prizonier de 10 ani. A participat și domnul Vuzek pentru a comemora acest eveniment. Noi acum nu știm dacă acest, această persoană de naționalitate suedeză e în viață sau nu. S-a reunit și Comisia Politică ACP acțiunii comune și am întrebat pe cei din Eritrea, unde știm că se afla domnul David, dacă acesta e încă în viață. Și am primit o scrisoare lungă despre acordurile la care a aderat Eritrea și așa mai departe, o scrisoare cu sloganuri, dar nu o scrisoare în care să fie conținută și informația solicitată, dacă domnul David e în viață sau nu. Domnul Schmidt foarte supărat, s-a ridicat în picioare în semn de protest, dar a fost atacat de partenerii noștri africani pentru că a dat dovadă de obrăznicie, intenționând să părăsească încăperea. E foarte clar că trebuie să dezvoltăm anumite instrumente, dar dacă nu suntem dacă nu ajungem la un numitor comun unii cu ceilalți, atunci nu avem cum să forțăm respectarea unor principii nu putem să obținem informațiile de care avem nevoie de la ceilalți. Asta înseamnă oare că Eritrea nu vrea să coopereze cu noi? Ba da, au nevoie de cooperarea cu noi, dar acum ei, cei de acolo cheltuiesc 25% din PIB pe arme. Și atunci ne întrebăm, cum ajutăm o țară care își arde proprii bani în arme? Cum ajutăm uh, o țară care, iată, se luptă cu un dușman invizibil? și întrezăresc dușmanul într-un sat din Etiopia. E vorba de o țară care arde 25% din PIB pentru a se proteja de dușmanul invizibil. Trebuie să solicităm un răspuns cu privire la situația acelui cetățean suedez, dacă e în viață sau nu. Vă mulțumesc, domnule Kaczmarek. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Teocarus. Doresc și eu să urez bun venit reprezentanților parlamentelor naționale. Cu unii mă știu, sunt prieteni de-ai mei mm, cu care lupt la nivel național pentru respectarea drepturilor omului. E vorba despre democratizare, despre educație democratică, despre lupta împotriva corupției. Cam despre asta e vorba când discutăm despre drepturile omului. M-am bucurat foarte mult când domnul comisar a spus că nu ar trebui să acordăm ajutor dacă se nu se respectă drepturile omului. De ani de zile cooperăm unii cu alții. De ani de zile avem de-a face cu dictaturi. Trebuie să nu pierdem din vedere poporul aflat în spatele dictaturii. când trebuie să ajutăm un popor să supraviețuiască, e clar că trebuie să acordăm ajutor de urgență, dar cu totul altceva e ajutorul pentru dezvoltare. În, cadrul, în cazul ajutorului de urgență, nu prea avem ce să face. Acolo nu putem să mergem și să predicăm despre democrație, pentru că oamenii trebuie să supraviețuiască. Dar nici nu putem uh, permite ca ajutorul acordat, ca banii acordați să ajungă pe mâna unora care îi risipesc în ceea ce privește ajutorul de dezvoltare, avem trei căi de urmat. Fie așteptăm până se trece într-adevăr la democrație pentru a acționa mai apoi. Adesea spunem că aceasta e calea de urmat, dar nu putem apela la această soluție întotdeauna în practică. Altă posibilitate e să acordăm ajutor de dezvoltare ținând cont de riscuri, de costuri, ținând cont de corupție și așa mai departe pentru a evita situația în care banii ajung pe mâinile cui nu trebuie. Sau ne străduim să oferim sprijin pentru democratizare, să acordăm sprijin acelor organizații care se implică pentru democratizare, având în prim plan societatea. Cred că această ultimă cale e, în opinia mea, calea de urmat. trebuie să ținem cont că nu se poate să avem donatori care să nu poată face apel la o anumită organizație, la un anumit centru care să distribuie mai apoi banii. Despre aceasta s-a vorbit astăzi deja. De asemenea, doresc să menționez faptul că nu putem să acordăm ajutor pentru dezvoltare acelor țări care cheltuiesc sume infinite pe arme. Aici putem numi Etiopia ca exemplu am, uh, ne-am străduit foarte mult să ajutăm Euro- uh, Etiopia și cu toate acestea, iată, s-a ajuns la uh, bombardamente. Vă mulțumesc foarte mult și acum cuvântul îl are domnul Tonini. Președinte, ma eu condivid... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, eu sunt de acord cu abordarea pragmatică a comisarului și a Serviciului de Acțiune Externă și anume de a avea o condiționalitate inteligentă în ce privește problema drepturilor omului. Pentru că eu cred că cea mai bună cale de a promova drepturile omului este uh, dialogul. Și în principiu e de preferat să ai o discuție, chiar și o discuție dură cu o țară partener, decât să întrerupi complet relațiile eu aș face distinția între două nivele de încălcări ale drepturilor omului. Pentru că, pe de o parte, există tema foarte complexă și decisivă a tranziției către democrație. Știm că democ- tranziția către democrație este în multe țări un proces lung care are nevoie de răbdare, de toleranță și chiar de respect, pentru că, într-un sens, Uh, nicio țară din lume nu e autorizată să dea lecții altor țări. Și după aceea mai există și un al doilea nivel care reprezintă un prag minim de respect al drepturilor omului, cele identificate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Declarația ONU, și consider că sub acest prag este imposibil de trecut, e inacceptabil de trecut și că în momentul în care se depășește, se coboară sub acest prag, trebuie acționat exigent și trebuie o mare vigilență. Și aș avea o întrebare către Comisie și către Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii. Cum reușim noi în practică, cum vom reuși noi în practică să exercităm această condiționalitate inteligentă? Care sunt practicile pe care le putem avea? Din experiența noastră italiană, noi încercăm să introducem un criteriu prin care, atunci când trebuie să ratificăm acorduri bilaterale între țara noastră și uh, țări care ar putea avea probleme din punct de vedere al drepturilor omului, noi introducem o nouă practică pe care o experimentăm atunci și anume, acum și anume uh, însărcinăm guvernul nostru ca în momentul ratificării acordului să înceapă și procedurile de denunțare ale aceluiași acord dacă se manifestă încălcări grave ale drepturilor omului din partea țărilor partenere. Avem deja trei experiențe de acest gen, un acord cu China în ce privește cooperarea cinematografică, deci cooperare culturală, un acord care a stat foarte mult în Parlament pentru că exista o obiecțiune foarte serioasă privind uh, uh, situația cenzurii cinematografice în China și la un moment dat am blocat acest acord prin această clauză de care am uh, vorbit. Și o clauză analogă a fost introdusă în două acorduri recente pe care le-am ratificat, unul cu Marocul pentru cooperarea în domeniul militar un element foarte delicat, foarte sensibil într-un moment cum este acesta în Africa de Nord și când uh, se pune clar și deschis chestiunea populației Sarawi și deci uh, am pus o astfel de clauză și la fel o clauză în acordul cu uh, Emiratul Qatarului din motive similare. Și Rămâne să vedem dacă această soluție se va dovedi eficace, dar poate să se dovedească o, o cale interesantă prin care putem să facem în, să înțeleagă guverne prietene cu care vrem să stabilim acorduri de parteneriat, că mâna noastră e închisă, e deschisă, mă scuzați, dar că avem totuși niște exigențe în ce privește respectarea măcar cel puțin a unor drepturi esențiale ale omului. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum doamne Keller. Nu? Atunci domnul Tavares. Vă mulțumesc, doamna președintă. Să o înlocuiesc pe uh, colega mea, de altfel și eu trebuie să merg să votez în Comisia Libe. Dar mai înainte aș vrea să vă împărtășesc câteva reflexii. <clears throat> Personal am fost foarte uh, Uh, fericit atunci când uh, i-am ascultat atât pe comisar cât și reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă și am remarcat uh, uh, expresia la modă, condiționalitatea inteligentă. Există și sancțiuni uh, inteligente, smart sanctions, în cazul în că va fi uh, nevoie în, uh, de aplicat în cazul unor violări ale drepturilor omului, dar există și sancțiuni stupide și uh, o condiționalitate stupidă, după cum există și, o, și sancțiuni uh, oarbe. Uh, ideea e însă că avem mm, senzația că instituțiile europene vor să spună totul tuturor. Deputații au spus sunt deputați care spun că nu, vor, nu, nu va fi ajutor pentru regimurile dictatoriale, alții spun inversul. Prin urmare, există de fapt o uh, absență de coerență și de transparență din partea Serviciului uh, de Acțiune Externă și uh, Comisia. Serviciul ne spune că mm, că uh, există consecințe, dar cred că Serviciul de Acțiune Externă nu a ținut cont de această situație de criză pe care o traversăm. Criza aceasta obligă Uniunea Europeană să fie mult mai concretă în ceea ce vrea să facă în uh, domeniul dezvoltării. Există și dezvoltare care nu îi costă nici un bănuț pe uh, contribuabilii noștri. Deci criza nu este uh, deocamdată uh, un factor care cel puțin aparent să fie luat în considerare de Serviciul de Acțiune Externă. Pentru a încheia poate că uh, aceste noi expresii, cuvinte la modă, sunt uneori abandonate și uh, nebăgate în seamă de proprii noștri oameni politici, uh, deoarece auzim de foarte multe ori reversul a ceea ce spunem în mod obișnuit. Mă gândesc la politica de pescuit, de exemplu. Mă gândesc, de exemplu, la maniera în care am reacționat față de primăvara arabă. Nu am făcut nicio uh, uh reformă în privința acțiunii, no- uh, acțiunii noastre față de ceea ce se întâmplă în cealaltă parte a Mediteranei. Um, mă gândesc la um, uh, uh, uh reacția sau lipsa de reacție față de ceea ce s-a întâmplat în um, criza uh, ungară în Revoluția Maghiară din 56 sau ceea ce se întâmplă în Balcani. Deci, există lucruri care sunt în continuare blocate la nivelul Consiliului, ori sunt lucruri pe care uh, le facem și în ceea ce privește țări mult mai apropiate de, de, de noi. Important este, deci, ceea ce facem noi concret aici. Vrem să supraveghem, de exemplu, uh, libertatea presei în interiorul Uniunii Europene, dar lucrul ăsta a fost blocat de comisie. 6 milioane de euro au fost de, utilizați, deblocați și utilizați pentru a ne uh, dota cu un uh, instrument de lucru, dar de fapt acești bani nu au fost utilizați. Apoi, cum, cu ce autoritate morală putem vorbi despre libertatea presei în țări din afara Uniunii Europene? Aceste țări vor veni și ne vor spune voi treceți dincolo de dreptul la neingerință. Deci, nu nu vorbiți, nu uh, vă băgați în lucruri care nu vă privesc în condițiile în care foarte adesea uh, noi le cerem acestor țări uh, un, anumit număr, uh, uh, un anumit număr de lucruri, dar în afara țărilor de uh, reuniune le lăsăm să facă ce doresc nu sunt de acord uh, cu colegul nostru din Italia care spune că nicio țară nu poate să dea lecții în ceea ce privește democrația și drepturilor omului. Eu cred că orice țară poate să dea lecții oricărei alte țări. Deci, cred că foarte adesea noi înșine avem nevoie să primim lecții de la alții în ceea ce privește democrația și drepturile omului. Și acum cuvântul trece la doamna Keller. Vă semnalez că mai avem șase cereri de luare de cuvânt. Thank you very much. Um, I agree very much that... Mulțumesc. Sunt de acord că drepturile omului ar trebui să fie în centrul preocupărilor Uniunii Europene. În trecut însă am cooperat strâns cu regimul libian. De asemenea, uh, nu, până acum nu ne-am uh, gândit să tăiem fondurile de coeziune exportatorilor de arme din Uniunea Europeană. Condiționalitatea depinde foarte mult de modul în care acționăm. Șantajăm sau uh, purtăm un dialog politic în care să ne angajăm cu partenerii noștri politici, dar și cu societatea civilă. Ar trebui să fim foarte precauți, nu trebuie să aducem daune celor mai săraci cu condiționalitatea noastră. Mergem și spunem, iată, aici guvernul limitează libertatea presei, atunci uh, tăiem din uh, ajutorul financiar. Nu tăiem banii doar alocați guvernului, ci tăiem banii alocați celor mai săraci procedând astfel. Ar trebui să ne gândim care sunt canalele prin care alocăm banii și cui revin acei bani înainte de a acționa. După cum s-a spus, trebuie să dăm dovadă de credibilitate, atât în ceea ce privește structura respectării drepturilor omului în Uniunea Europeană, dar și în afara acesteia. Din păcate, Parlamentul European nu e aici un uh, exemplu de urmat, cel puțin a fost în ultimul timp. Discutăm despre acordul de pescuit cu Maroc, unde nu am solicitat nici măcar un aviz juridic. S-a menționat și coerența politică pentru dezvoltare. Ei bine, aceste lucruri nu ne pun într-o lumină foarte bună prin prisma celor ce le-am făcut. A trebui să discutăm despre condiționalitate și pentru noi, nu să vorbim doar despre condiții impuse celorlalți. Când vorbim despre condiționalitatea impusă țărilor partenere, ar trebui să vedem ce ne putem impune nouă în termen de condiții. Spre exemplu, să nu legăm ajutorul uh, alocat ajutor uh, destinat dezvoltării. Uh, și să pierdem din vedere faptul că acești bani uh, se pierd. Să facem tot posibilul să respectăm angajamentele pe care ni le asumăm, atât în ceea ce privește sumele alocate, cât și modul în care sunt alocate. E foarte bine că avem acorduri de liber schimb dar avem acorduri de liber schimb în care ne impunem condiții ce clar vor duce la încărcarea drepturilor omului în țările partenere. E inacceptabil. Ar trebui să avem o altă abordare. Ar trebui să avem acorduri de liber schimb care respectă drepturile omului în cazul celor cu care, ne, cu care negociem. Dacă nu facem asta, Uh, atunci clar greșim. Uh, avem însă acorduri de liber schimb și cu țări unde nu se respectă drepturile omului. Mereu discutăm despre eficientizarea resurselor, despre eficiență energetică și așa mai departe, dar pierdem din vedere multe alte aspecte ce țin de drepturile omului. Vă mulțumesc. Nică. Vă mulțumesc și acum uh, cuvântul îl are doamna Monica Fezo. Obrigada. Um este, este, este debate tem sido... Mulțumesc. Eu prin franceză? Mulțumesc. Această discuție este foarte interesantă și aș dori să fac trimitere la câteva aspecte pe care le-am discutat și noi în Parlamentul meu național. În Portugalia am dezbătut foarte aprins subiectul condiționalității. S-a vorbit despre primăvara arabă și despre condiționalitatea negativă. Asta a menționat colega noastră Adineauri. E foarte dificil să tragi linie, să vezi până unde poți acționa și până unde nu. E un subiect destul de sensibil. Noi credem că în cazul unei cooperări multilaterale, într-un context amplu, E vorba și despre un uh, element foarte important. Nu trebuie să mergem și să ținem predici celorlalți în ceea ce privește drepturile omului. Trebuie să existe, spre exemplu, un schimb de bune practici. Portugalia, în urmă cu unul sau doi ani, a elaborat o strategie cu titlul Securitate și dezvoltare. Și cam acesta ar trebui să fie mesajul pe care să-l transmitem. Uh, Securitatea, siguranța nu se poate realiza fără dezvoltare, dezvoltarea fără siguranță nu se poate realiza nici ea. Cooperăm în domenii strategice și încercăm să avem o abordare comprehensivă cu patru ministere pentru ajutorul de dezvoltare. Când vine vorba despre drepturile omului, acestea trebuie să fie litera legii peste tot – Statul de drept, de asemenea, obiectivele mileniului nu trebuie pierdute nici ele din vedere. Sunt, la urma urmei, principii care, ne, care dau tonul întregii noastre activități. Aș dori de asemenea să menționez și aportul pe care îl, uh, și îl pot aduce parlamentele naționale aici, pentru că am vorbit despre politică externă și cooperare. Uh, la urma urmei, guvernele sunt cele responsabile de aceste lucruri. Guvernele au prerogativele instituționale de a acționa. Și atunci vă întreb, cum putem să obținem și noi anumite prerogative uh, în parlamentele naționale? Vă mulțumesc. Cuvântul îl are acum domnul Jürgen Klinke. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Uh, fac și eu o scurtă prezentare a stării de fapt din perspectivă germană. Noi ne, vrem să ne restructurăm uh, ajutorul pentru dezvoltare, să-l concentrăm, să-l eficientizăm, acestea sunt două cuvinte cheie, sau, mai simplu, cum putem să facem din 1 și 1 nu 2, ci 3. Și să vedem cum se poate întrezări mai bine plus valoarea. Ne axăm, de asemenea, și asupra um, țărilor cu care intrăm în contact. Um, dar facem acest lucru înjumătățind uh, sumele alocate. Cu toate acestea, nu vom mai oferi 100 de, deci da, chiar dacă nu vom mai oferi, să zicem, 100 de milioane, ci 50, alocăm totuși 0,7% din PIB ajutorului pentru dezvoltare. Practic, sumele cresc mulțumită acestui aport din PIB. Iată, avem uh, posibilitatea de a accesa mult mai bine acele țări care au nevoie de ajutorul nostru, fiindcă acestea vor putea obține un ajutor mult mai concentrat, care, desigur, va fi legat de anumite condiții. Anul acesta am emis un document, Drepturile omului în politica germană de dezvoltare, și acolo am uh, prezentat principiile noastre de bază. În ceea ce privește condiționalitatea negativă, aș dori să menționez uh, acest aspect și să spun că Noi nu ajutăm statele care tratează în mod negativ drepturile omului. Acestor state nu le acordăm sprijin direct, nu le acordăm uh, sprijin bugetar și nici nu le sprijinim instituțiile în niciun fel. Uh, de asemenea, vreau să menționez că vrem să facem tot posibilul pentru a preîntâmpina înrăutățirea drepturilor omului. Aici menționez Unga, Uganda, unde homosexualii sunt condamnați la moarte, unde oamenii sunt uh, condamnați la șase ani arez la domiciliu, uh, în cazul unor denunțări anonime. Așa că Iată, acestea sunt lucrurile pe care nu le putem accepta. Ugandei am transmis următorul mesaj. Dacă într-adevăr insistați asupra acestei legi, dacă această lege va fi implementată, atunci, stimate stat partener, poți să-ți iei adio de la ajutorul nostru bugetar. Și iată că, insistând asupra acestor lucruri, legea a fost retrasă, un succes răsunător. În cazul Mozambicului, spre exemplu, am încercat să discutăm cu toate statele donatoare, 14 la număr, pentru a contracara deficiențele de la nivel local. Aici uh, discutăm despre deficiențele democratice. Aceste lacune au trebuit să fie acoperite și pentru a face acest lucru, am identificat, uh, am cerut ca problema să fie identificată ca atare. Nu a fost până la un punct, dar uh, când am amenințat cu reducerea ajutorului bugetar, cu tăierea, asistarea acestea, lucrurile iată că dintr-o dată s-au mișcat. Donatorii, prin ministere, prin uh, organizații de, pentru drepturile omului, trebuie să coopereze mult mai bine unii cu alții, să-și concerteze eforturile. Asta discutăm uh, în context european, dar și în contextul Uniunii Europene, acționării Uniunii Europene cu parteneri externi. În 2008, uh, Kenya a fost sancționată din cauza războiului civil. Cu toate acestea, uh, Comisia Europeană a acordat ajutor financiar substanțial acelui stat. Deci nu se poate să acționăm în contradicție unii cu ceilalți. Permiteți-mi să menționez încă un lucru. E vorba de condiționarea în alte sectoare și de implicarea altor actori. Se pune întrebarea cum sunt definite drepturile omului, cum sunt înțelese acestea. E nevoie de o abordare coerentă și comprehensivă. Corupția e o problemă foarte importantă corupția, sigur, nu poate fi privită neapărat ca o încălcare a, dreptului, uh, a drepturilor omului, dar putem să plasăm corupția în acest context, fiindcă dacă banii ajung pe mâna unor elite corupte, atunci e clar că nu are niciun rost să acordăm ajutor. În ceea ce privește Uh, actorii implicați uh, la fața locului în, timp, în procesul de producție, acești, aceștia ar trebui să supravegheze foarte strict drepturile omului, pentru că acolo, la fața locului, putem să implementăm mult mai bine respectarea drepturilor omului. V-am văzut ciocănelul, doamnă președintă, și mă opresc aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! și dau acum cuvântul doamnei Lochbiller. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să menționez uh, lucrurile care au fost prezentate de doamna Bayer. Ați întrebat dacă există o înțelegere comună asupra noțiunii de drepturile omului și uh, cum apărăm noi diferitele generații prin prisma respectării drepturilor omului. Aici e important să ne gândim nu doar la partenerii noștri, ci și la ceea ce se întâmplă în ograda noastră. Eu cred că e greșit să avem în vedere doar prima categorie, cea civilă și apoi uh, cea economică. Eu cred că suntem obișnuiți să facem asta în Europa prin războiul rece și prin această dezbatere ideologizată în ceea ce privește drepturile omului. Dacă ar fi însă să înțelegem drepturile omului așa cum sunt ele prezentate în cartă, atunci e foarte clar că aceste două elemente menționate anterior se condiționează reciproc și doar atunci putem să creăm societăți libere cu uh, oameni uh, fără griji din perspectiva respectării drepturilor omului când vom interconecta cele două elemente. Greșim când facem o ierarhizare, o prioritizare. Nu există așa ceva. A treia uh, generație, dreptul la dezvoltare. Sunt de acord. Nu am gândit uh, această a treia generație de ajutoare la fel de bine precum celelalte două, în atâta detaliu. Și am putea să facem mult mai multe. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus, dar referitor la condiționalitate, uh, în momentul în care vezi că în sectorul LGBT apar încălcări flagrante, e clar că nu poți sta cu mâinile în sân. E important să ne implicăm, să cooperăm cu actorii non-statali. Aici nu mă refer doar la ONG-urile pentru LGBT, ci mă refer și la marile organizații religioase care, în general, au o viziune destul de îngustă în ceea ce privește identitatea umană, iar orientarea sexuală e exclusă din preocupările acestor organizații religioase. Și poate că ar trebui să lucrăm mult mai bine cu acestea ca să înțeleagă despre ce e vorba. Aici am făcut din nou trimitere la întrebarea doamnei Bayer. Mulțumesc, doamna Gomes are cuvântul. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna președinte acei dintre noi care se ocupă de domeniul dezvoltării și drepturilor omului știu foarte bine că dezvoltarea nu poate exista fără protejarea drepturilor omului, fără statul de drept și fără buna guvernanță. Toate aceste lucruri merg mână-mână. Și la fel și problemele de luptă împotriva corupției. Buna guvernanță presupune o luptă împotriva corupției de asemenea. Problema este că toate aceste concepte au fost împinse la o parte în favoarea unor uh, cuvinte goale care vorbesc de democrație, uh, stat de drept și uh, doar atât. Însă nu se produce până la urmă nicio tranziție la democrație. Și multe guverne care Uh, pretind că sunt în tranziție spre democrație, nu vor de fapt democrație, vor doar să se prefacă că fac acest lucru pentru a obține avantaje economice din partea Uniunii Europene și altor organizații. Mie îmi place conceptul de condiționalitate inteligentă, însă adevărul este că n-a fost uh, vorba nici de inteligență și nici de prea multă condiționalitate. Uh, Uh, Uniunea Europeană și statele membre n-au reușit să promoveze aceste chestiuni în politica lor de dezvoltare, din potrivă chiar. A fost o schemă care a promovat ajutor bugetar și rezultatul? Rezultatul a fost uh, condiționalitate oarbă sau lipsă de condiționalitate, dacă vreți. Și, de fapt, criteriile, așa cum au spus și alți colegi, uh, criteriile uh, de, legate de drepturile omului sunt unele cât se poate de, de bă, simple și de lipsite de pretenții. Deci dacă vorbesc împotriva guvernului și sunt trimis la închisoare, asta înseamnă că mi s-au încălcat drepturile. E foarte simplu. Dacă sunt forțat să împărăsesc casa pentru că pământul pe care ea se ridică trebuie folosit ca să se construiască uh, niște apartamente de lux uh, pentru bogătanii Uh, regimului, atunci înseamnă că drepturile mele au fost încălcate. Deci un, asta în orice țară, fie că e vorba de o țară dezvoltată sau de o țară în curs de dezvoltare. Tot încălcarea drepturilor omului se cheamă. Unii colegi m-au întrebat ce putem face noi în parlamentele noastre naționale. Eu aș spune că există conceptul de condiționalitate și faptul că eforturile ar trebui să se concentreze asupra ajutorului bugetar, și cred că uh, aceasta a fost uh, uh, acest lucru a fost justificat de faptul că, sigur, Europa e în concurență cu China pentru aceste țări în dezvoltare, dar pe ce, pe ce suntem în concurență cu China? Ca să promovăm drepturile omului și lupta anticorupție sau ca să promovăm comerțul și afacerile? Cred că răspunsul e foarte clar. Concurența cu China nu a fost uh, Uh, legate de drepturile omului, ci de dezvoltarea unor legături neocolonialiste pentru ca niște oameni să câștige foarte mulți bani. Deci, haideți să clarificăm un lucru. Noi nu mai concurăm cu China, nu mai vrem să mai concurăm cu China, pentru că China joacă în cu totul altă ligă. Haideți să învățăm din trecut, să învățăm din primăvara arabă și să schimbăm jocul pe care îl jucăm trebuie să direcționăm banii acolo unde e nevoie de ei, adică în societatea civilă, nu către guverne. Și o mulțime de organizații non-guvernamentale din țările din curs de dezvoltare așteaptă acești bani și i-ar putea folosi, dar nu, nu primesc acești bani, pentru că acești bani devin ajutor bugetar pentru guvernele din țările lor. Uh, m-au întrebat colegii de asemenea ce putem face noi și ce pot, pot face parlamentele în general. E foarte simplu. Trebuie să ne uităm la cazuri cum este cel al Eritrei. Am susținut uh, investigarea uh, unui caz foarte grav în această țară, un cetățean suedez care este închis în această țară de foarte mulți ani. Dar Uitați-vă și la alte parlamente, parlamentele africane, de exemplu. Sau nu, haideți să luăm Etiopia încă o dată. Etiopia nu este orice țară, este a doua cea mai mare țară din uh, Africa, este sediul Uniunii Africane și Comisia și instituțiile noastre s-au făcut că nu văd uh, încălcări grosolanele drepturilor omului uh, și în 2005 și în 2010. Situația acolo este absolut îngrozitoare. Și ce a făcut Uniunea Europeană sau ce ar putea să facă Uniunea Europeană? Pentru că, totuși, rezolvarea conflictelor uh, e unul dintre obiectivele noastre uh, și unul dintre obiectivele politice de dezvoltare. Problemele în, Erito- în Eritrea veneau de multe ori din conflicte de frontieră nerezolvate și noi întotdeauna ne-am făcut că nu vedem aceste lucruri. La fel și în problema Saharei. Sau haideți să ne uităm la ce se întâmplă în Angola. Doamna președinte, roagă să vorbitorul să respecte limita de 5 minute. Doamna Gomes, așadar, ce s-a făcut ca să vedem ce se întâmplă cu acești tineri angolezi care sunt aruncați în închisoare? Vă mulțumesc, vă mulțumesc uh, și vă rog să respectați uh, timpul uh, atribuit pentru lorile de cuvânt. Ultima, ultimele intervenții, domnul Neofitu și apoi domnul Kaczmarek, după care vom trece la cea de-a doua parte a reuniunii noastre. Mulțumesc, felicitări pentru organizare. Mulțumesc, felicitări pentru organizarea acestei reuniuni, pentru un subiect atât de important cum este ajutorul pentru dezvoltare. Suntem absolut de acord cu principiul fundamental conform căruia este de neînțeles ca o țară care încalcă drepturile omului să primească în același timp ajutor de dezvoltare. Adesea e vorba de regimuri corupte, autoritare, și aceste fonduri, în loc să ajute politica de dezvoltare a țării respective, sunt folosite, de fapt, uh, în scopuri personale de către dictatori și regimul lor. Însă, știm de asemenea că cu cât este un regim mai dictatorial, cu atât problema sărăcirii, sărăciei în, în țara respectivă este mai mare și acești eh, dictatori, evident că lor, acestor dictatori nu le pasă de faptul că cetățenilor sunt săraci sau că le sunt încălcate drepturile. Prin urmare, dacă vorbim de un principiu care spune că nu dăm ajutor umanitar unui regim dictatorial, Până la urmă, cei care suferă de pe urma acestei politici juste uh, sunt simpli cetățeni, nu regimul dictatorial. Așadar, ar trebui să reflectăm, uh, poate, să stimulăm, de exemplu, întreprinderile europene să acționeze în astfel de țări, să investească pentru a crea locuri de muncă, care, la rândul lor, ar ajuta direct societatea și cetățenii țărilor respective. Știm, de asemenea, că și China aplică acest uh, principiu uh, cu rezultate pozitive pentru economia lor, pentru economia chineză. Mulțumesc foarte mult. O să dau acum cuvântul domnului Kaczmarek, care ne va citi o scrisoare din partea Parlamentului polonez. Așa este? Domnule Kaczmarek, aveți cuvântul. Și după aceea cedeți președinția. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum știți, am avut alegeri generale în Polonia duminică și de aceea membrii polonezei Parlamentului n-au putut să se afle alături de noi astăzi. Însă am o scrisoare din partea președintelui Comisiei pentru Justiție și Drepturile Omului. Vă mulțumim foarte mult pentru invitația trimisă să participăm la această întâlnire internațională privind condiționalitatea drepturilor omului, dintre drepturile omului și politica de dezvoltare. Din cauza alegerilor generale din uh, Polonia nu pot participa la această întâlnire. Ca membru al Parlamentului polonez, Aș vrea să-mi exprim convingerea că subiectul pe care îl discutați astăzi este foarte important și principiul condiționalității este una dintre dimensiunile incluse în parteneriatul estic Recent am avut uh, un summit uh, la Varșovia privind parteneriatul estic și noi, parlamentarii polonezi, încercăm să facem tot ce ține de noi pentru a promova drepturile omului și valorile democratice la estul frontierelor noastre, mai ales în Belarus. Consider că trebuie să continuăm să susținem uh, societățile în care drepturile omului sunt încălcate și să susținem ONG-urile din aceste societăți, pentru că ONG-urile vor fi cele pe baza cărora se vor dezvolta instituții democrate, cel puțin atât, așa sper. În timpul întâlnirilor mele în Polonia și în străinătate, întotdeauna susțin activiștii drepturilor omului care uh, cer aplicarea justă a principiului condiționalității. M-am întâlnit uh, cu unii lideri ai opoziției din Kazakhstan și am avut o conferință de presă în Parlamentul polonez după aceea și um, um am uh, atras atenția spre faptul că uneori muncitorii din domeniul petrolier din Kazakhstan care fac grevă sunt bătuți până la moarte și cred că avem dreptul să criticăm aceste țări pentru uh, situații îngrozitoare cum este aceasta. Uh, de asemenea, cred că nu putem pune uh, interesele economice înaintea drepturilor omului. Nu cred că așa ar trebui să procedăm. În ce privește drepturile omului, uh, mai sunt încă multe de făcut, în special în ce privește relația noastră cu China, o țară care este unul dintre liderii mondiali, dar nu în ce privește respectarea drepturilor omului. În procesul de negociere a aderării cu Croația m-am întâlnit cu parlamentari din această țară și am vorbit despre procesul de reconciliere în urma războiului din Balcani. Uh, să nu uităm uh, despre lucrurile rele care s-au întâmplat acolo în trecut și asta pare să fie o adevărată problemă. Cum să vorbești despre încălcarea drepturilor omului fără să, te, uh, să, fără să riști de deteriorarea relațiilor economice și diplomatice cu țara care are astfel de probleme? Acesta este o sarcină foarte importantă uh, în fața Serviciului de Acțiune Externă, dar și pentru noi, pentru parlamentarii care avem mandatul public de a acționa și care putem vorbi uh, mai puternic despre drepturile omului, mai puternic decât o fac guvernele noastre, care sunt oarecum constrânse de principiile diplomatice. Este dificil uh, de aplicat principiul condiționalității. Uneori trebuie să așteptăm uh, ca o țară să-și îmbunătățească situația drepturilor omului, dar uneori poate apărea o situație din cauza unor condiții umanitare din cauza sărăciei și foametei și în astfel de situații ar trebui să abandonăm principiul condiționalității și să oferim ajutor umanitar imediat. De asemenea, am putea să ne gândim și la reducerea impactului social a principiului condiționalității. Sper că această întâlnire va fi o modalitate excelentă de a face schimb de opinii și va fi încă un pas de a îmbunătăți cooperarea între Parlamentul Național, Parlamentele Naționale și Parlamentul European și sper că voi avea ocazia să vă întâlnesc în viitor fie la Bruxelles, fie la Varșovia. Cu sinceritate, șeful uh, Comisiei pentru Justiție și uh, Drepturile Omului, uh, Richard Kalic. Domnul Kalic a fost reales în Parlamentul polonez, deci sper că va avea ocazia să vă reîntâlnească. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Mulțumim colegului nostru polonez care nu a putut fi astăzi uh, prezent. Voi prelua eu acum preștinția și uh, aș vrea și eu să profit de ocazie și să vă urez bun venit în numele Subcomisiei pentru Drepturile Omului aici la Parlamentul European. Uh, este vorba despre o reuniune um, în care cooperăm cu cei de la DEVE. Astfel de reuniuni sunt prevăzute prin tratatul de la Lisabona, iar um, primul subiect prevăzut pentru astfel de întâlnire a fost dezvoltarea și drepturile umane. În trecut am avut de două ori reuniuni cu parlamentele naționale. Odată la Berlin și apoi la Bruxelles. am constatat că, în calitate de subcomisie pentru drepturile omului, nu, e, nu ne este foarte simplu să ne găsim uh, omologul, fiindcă situația diferă de la un parlament național la altul. Uneori drepturile omului sunt incluse în politica externă, în politica de dezvoltare, câteodată în politica de migrație. Am ascultat în prima rundă de discuții că există problema condiționalității și că de multe ori efectele pot fi negative în ceea ce privește combaterea sărăciei. Am ascultat foarte bine întreaga discuție și nu am ascultat niciun argument care să spună că ar exista o contradicție uh, aici. În a doua rundă de discuții, aș dori să, ne refer, să mă refer la următoarea temă. Uh, poate condiționalitatea să fie dăunătoare într-un mediu în care acționează mai mulți donatori? Vreau să știu care este valoarea adăugată a condiționalității, ce instrumente avem în Uniunea Europeană pentru a avea o abordare optimă în politicile noastre, iar eu sper de asemenea ca din această dezbatere să rezulte niște răspunsuri la întrebările adresate. Mai devreme, uh, am uh, ascultat un subiect asupra căruia vom reveni. E vorba despre instrumentul extern de care dispunem, uh, un instrument inclus în toate acordurile cu terțe state cu privire la respectarea drepturilor omului. Noi, cei din Parlamentul European, trebuie să exercităm un control democratic și să vedem dacă, într-adevăr, clauzele din acordurile noastre cu privire la drepturile omului sunt aplicate. Și dacă nu, să Uh, judecăm în consecință un nou acord când va fi nevoie ca acesta să fie semnat. Așa s-a întâmplat cu Maroc și cu Columbia. În acest context, e interesant să interveniți dumneavoastră, cei din Parlamentele Naționale, pentru a ne ilustra cum se manifestă condiționalitatea în ac uh, acțiunea bilaterală din statele membre. Ar trebui de asemenea să analizăm numeroasele argumente care vin împotriva condiționalității, spre exemplu relația asimetrică dintre donatori și beneficiari, uh, deciziile arbitrare, lipsa de subordonare, uh, interesele economice, lipsa de eficiență și, în ultimul rând, stand standardele duble. Vom proceda ca până acum, să intervină un uh, membru al Parlamentului European și doi reprezentanți ai Parlamentului Național. Doamna Zimmer este cea care s-a anunțat prima. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mă refer la întrebările ce au fost adresate atât în prima rundă cât și în a doua rundă și să vin cu câteva completări. Vin cu o solicitare mai dificilă, dacă aș putea spune, în ceea ce privește condiționalitatea. Condiționalitatea contractelor prin prisma uh, drepturilor omului, subiect privit din cealaltă perspectivă. Să privim acest subiect din uh, perspectiva modului în care noi, prin acțiunile noastre, putem să garantăm respectarea drepturilor omului în anumite state. Deci ce putem face noi, cei din Uniunea Europeană? Fiindcă până acum am privit doar către ceilalți, ce pot face ei. Olivier Schutter, trimisul special pentru siguranța alimentară, a eșuat în încercarea sa de a negocia cu Comisia pentru ca toate acordurile Uniunii Europene cu țările din lumea a treia să includă o nouă clauză. În acea clauză trebuie să se solicite implementarea dreptului la hrană, pentru că acesta este un drept al omului. E un drept inclus în Carta Drepturilor Omului. Comisia însă a spus nu, nu ne interesează, nu vrem asta. Deci e inacceptabil să analizăm doar cum sunt implementate acordurile și ce sancțiuni pot fi emise în momentul în care în acele țări parteneri nu se respectă drepturile omului și să nu privim la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, la obligațiile pe care noi nu ni le asumăm pentru a ne asigura că drepturile omului nu sunt rănite, mai ales în în acordurile de liber schimb avem uh, numeroase, de exemple, numeroase exemple negative, mă scuzați. Ce putem face concret? Săptămâna trecută, Comisia a diseminat o propunere. Potrivit acesteia, toate statele care au semnat acorduri de parteneriat economic, dar care nu le-au uh, implementat cum trebuie sau toate statele care nu au semnat astfel de acorduri, nu mai au acces la piața europeană. Pentru mine, e, aceasta este o încălcare a drepturilor omului, fiindcă se refuză acestor state dreptul la a accesa piața europeană, dreptul la a își dezvolta producția, la a-și plasa produsele pe piață, și la a asigura astfel siguranța alimentară în propriul stat. Eu cred că se încalcă aliniatul 208 din tratatul de la Lisabona, unde se stipulează coerența ajutoarelor pentru dezvoltare. Vă rog încă o dată să privim și în ograda noastră pentru a vedea ce se întâmplă aici în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Mulțumesc, doamnă Zimmer. Nu văd nici o solicitare de a lua cuvântul. V-aș ruga să vă răzgândiți, dacă se poate, fiindcă mai avem suficient timp la dispoziție. Iată că au mai apărut câteva întrebări. Am, au apărut în prima rundă, doamna Țimăr a exprimat și în a doua rundă câteva întrebări și poate că putem afla cum se exprimă comisia sau SAE pe marginea acestor subiecte. La prezidiu nu mai e nimeni, nici de la comisie, nici de la SEAE, dar poate mai e cineva în sală. Domnul Hervil de la DEFCO. Oui, merci beaucoup, madame. Da, mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea mai întâi să mă prezint uh, Mă numesc uh, Jean-Louis Ville, sunt uh, șeful unității um, Guvernanță Drepturile Omului la Comisie, uh, la Comisia Europeană, deci TEFCO. Mai întâi o remarcă, uh, dacă îmi permiteți, asupra ansamblului intervențiilor de până acum. Ca șef de unitate drepturile omului, uh, nu pot decât să fiu de acord cu tot ce s-a spus nu eu voi fi acela care să conteste uh, un număr de observații formulate de numeroși uh, intervenienți. Revenind însă la fond, la chestiunea condiționalității, cred că dezbaterea este deschisă. Diversitatea și uh, întrebărilor puse uh, dovedesc acest lucru. Dar uh, condiționalitatea, întrebarea referitoare la aceasta nu este dacă să vorbim sau nu despre ea, ci cum o aplicăm. Cu cine vom aplica această condiționalitate și cum o vom aplica. Cred că un număr de întrebări puse în această sală sunt aceleași întrebări pe care ni le punem și noi la comisie în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor și convențiilor de ajutor cred că uh, au fost spuse anumite lucruri și poate că o să vi se pare că mă uh, repet, că repet ceea ce s-a spus aici, dar mm, am notat așa diferite intervenții uh, care s-au referit la necesitatea dialogului. Cred că nu putem să nu facem, să nu dialogăm cu țările cu care suntem parteneri. Acum că dialogul este pozitiv în sensul că duce la schimbări sau că poate, așa cum au spus și alții, că poate să fie chiar aspru uh, sau chiar un dialog al surzilor, uh, asta nu schimbă lucrurile. Noi nu putem să îi impunem unui terț punctul nostru de vedere. Cred că asta este o chestiune indispensabilă. Nu putem să trecem prin sancțiuni dacă mai înainte nu am încercat să discutăm, să dialogăm și să, uh, ne, uh, să, să dezbatem pe punctele de vedere cu partenerii noștri. Acum, în ceea ce privește sancțiunile sau măsurile restrictive, e mai comod să le numim astfel. Acestea sunt măsuri dificil de aplicat, sunt uh, totul sau nimic. Fie blocăm totul și atunci închidem cooperarea cu un guvern și penalizăm populația, sau nu blocăm și atunci ne punem întrebările pe care le-ați pus în mod legitim, și anume dacă ă, trebuie să continuăm să cooperăm. Am să vă dau poate un exemplu ca să fie mai, să mă înțelegeți mai bine. În Zimbabwe, așa cum a spus și uh, domnul comisar astăzi, uh, avem un regim de sancțiuni sau de măsuri restrictive, dar lucrurile evoluează și din punctul de partea noastră și în ceea ce privește guvernul Zimbabwe și societatea din Zimbabwe. În momentul acesta, uh, suntem pe cale să revizuim complet situația, împreună, bineînțeles, cu autoritățile, ca să încercăm să repunem pe tapet totul, dar încercăm să facem acest lucru și cu reprezentanții societății civile, pentru că, după părerea noastră, astfel putem să începem să construim viitoarea cooperare, viitoarea structură de cooperare cu această țară. Și ceea ce s-a spus despre Zimbabwe este adevărat uh, uh, și pentru alte uh, multe cazuri. Uh, nu aș vrea ca parlamentarii uh, naționali uh, prezenți aici să, aibă, să plece de aici cu ideea că suntem într-o luptă de opinii între Comisie și Parlament. Comisia, toate, toate instituțiile au, împărtășesc aceleași valori și principii. Deci, nu e vorba să e mai degrabă vorba să vedem cum anume putem să construim împreună un sistem, un sistem care să ne facă să ducem mai departe uh, sancțiunile și cooperarea. S-a vorbit de asemenea și despre legătura între ceea ce cerem spre exterior și ceea ce facem noi între noi. Uh, s-a vorbit despre libertatea presei și toate acestea fac parte din miezul dezbaterilor. din punctul meu de vedere, eu zic că trebuie să, să, să ne... Uh, e adevărat că uh, trebuie să ne autoflagelăm, dar, pe de altă parte, mm, trebuie să vedem care ne sunt slăbiciunile și ca să putem dialoga mai bine și să putem coopera mai bine cu partenerii noștri. Aș mai vrea de asemenea să subliniez și faptul că toate întrebările pe care le-ați pus uh, vor face obiectul revizuirii pe care doamna Ashton, înalta reprezentantă pentru acțiunea externă, uh, uh, la care va, pe care o opera în cadrul mandatului său, în ceea ce privește uh, drepturile omului, nu pot să vă vorbesc astăzi pentru că nu uh, sunt în măsură să vorbesc despre ceea ce va face dumneavoastră sau nu, dar uh, propunerile pe care Comisia le va face pentru viitoarele uh, perspective bugetare vor lua în calcul și dimensiunea drepturile omului. Le va reveni Consiliului uh, și parlamentarilor, deci țărilor membre, să se pronunțe dacă e, uh, accentul este pus acum este suficient, dacă trebuie să-l întărim sau să-l diminuăm. Asta am vrut să spun din punctul de vedere al Comisiei uh, și vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă. Ich, uh, danke Ihnen. Vă mulțumesc și eu pentru explicațiile oferite. Încă o dată, vă mulțumesc pentru explicațiile oferite. Permiteți-mi să revin asupra unui lucru. Ați spus foarte bine că la Parlamentul European așteptăm cu nerăbdare un proiect în care să fie incluse toate instrumentele pentru drepturile omului și să fie verificate astfel încât să le eficientizăm. Așteptăm în continuare acest document. Pentru noi e foarte important să existe um, această acțiune și ne bucură faptul că înalta reprezentantă și-a asumat răspunderea să o facă. Doresc să revin asupra unui lucru. Nu știu, poate nu am înțeles bine din traducere, dar uh, a fost numit un cuvânt foarte, foarte sensibil. Ați, spun că, ați spus că ar trebui să fim foarte critici față de modul în care noi utilizăm clauzele pentru drepturile omului. Și din câte am înțeles eu, dumneavoastră ați susținut că o încătușare a propriilor mâini nu ne ajută. Dar eu știu că autocritica ne arată că putem învăța din propriile greșeli. Aici mă repet, Dacă am avea o atitudine autocritică față de ceea ce am făcut în lupta împotriva terorismului, atunci, cu siguranță, am fi mult mai credibili când am exercitat critică față de un stat unde se manifestă torturi și așa mai departe. Doamna Veronique de Kaiser are cuvântul. Merci, madame. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Nu am uh, luat parte la prima parte a schimburilor de opinii din această după-amiază și e posibil ca ceea ce voi spune eu să fi fost deja abordat. Dacă este așa, vă rog să îmi spuneți. Aș vrea să mă întorc la la un tip de filozofie care uh, transpare din discuțiile noastre referitoare la condiționalitatea drepturilor legate de drepturile omului și mă refer la, iau drept exemplu, acordul de liber schimb cu Columbia. Cred că din ce în ce mai mult la nivelul Parlamentului uh, Uh, date fiind și noile competențe pe care îi le atribuie mm, tratatul de la Lisabona în ceea ce privește uh, acțiunea internațională. Chestiunea drepturilor omului se pune poate mai puțin în sensul că semnăm sau nu un acord pentru că țara aceasta are uh, o, o acțiune discutabilă în materie de drepturile omului sau uh, Putem oare prin intermediul acordurilor să facem ca această țară să se schimbe în profunzime? Prin urmare, să devină acest acord o pârghie pentru transformarea acestei țări. Și vom avea oare în felul acesta puterea să punem în aplicare sau să înghețăm acest acord. Deci să intervenim de la pregătirea unui acord prin semnătură și sem, prin semnarea lui până și apoi prin monitorizare până la rezultatele pe care le dă. Deci nu suntem departe de acea poziție care vorbește de tot sau nimic, alb sau negru, dar uh, Cred că în acordul cu Columbia, aflat în discuție de atât de multă vreme uh, la nivelul nostru, um, Columbia, unde uh, știm, cunoaștem recordurile triste de asasinate, de sindicaliști, de uh, chestiunile de, de um, politice, plasările de populație. E un peisaj negru, dar destul de sumbru în Columbia. Apoi um, trecerea de la președintele Uribe la președintele Santos, dar printre ceea ce s-a realizat este această presiune a acordului care nu a fost încheiat. Uh, și ce putem face. Sigur că um, au fost uh, sindicaliști asasinați, uh, continuă să fie asasinați, dar uh, sunt parcă în mai puțin număr în ultima vreme. Uh, Apoi au, au fost și prejudicii ci colective politice și culturale în ceea ce privește victimele în orice caz, la eh, nivel legislativ s-au schimbat lucrurile, dar trebuie și aplicate. Ce facem noi acum? E bine, supraveghem să vedem dacă ceea ce a fost votat și promis se va transfera în fapte concrete și poate că la un moment dat vom ajunge să ne spunem acum e mai bine și putem să ne dăm acordul pe acest document de liber schimb cu Columbia. Dar cum să supraveghem, să vedem dacă mai departe, să monitorizăm dacă mai departe Columbia nu va derapa din nou? Deci trebuie ca să avem un mecanism de monitorizare care să blocheze derapajele. Sunt întrebări pe care ni le punem în felul ăsta, dialogăm cu Comisia. Când mergem în Columbia, noi le spunem, vom semna, vom spune da acestui acord, dar până pentru asta trebuie să treceți prin uh, cu tare și cu tare etape. Deci avem uh, în uh, avem această evoluție și uh, competențele, avem responsabilități noi uh, care ne-au fost atribuite de către tratatul de la Lisabona și asta ne vor ajuta să intervenim ca să facem să se schimbe situația în ceea ce privește drepturile omului și mai departe. E o perspectivă nouă, suntem pe cale să experimentăm, suntem, uh, dar asta ne, ne furnizează și ne face să căutăm să găsim arme noi care să recadreze și să transforme, să, să facă uh, acest concept de condiționalitate să fie mult mai um, uh, puternic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, I have on the speaking list colleagues from the European Parliament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 Aș vrea să revin și să spun că sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește recunoașterea propriilor greșeli. Nu putem să pornim un dialog dacă una dintre părți nu își recunoaște propriile greșeli. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește uh, întrebarea uh, Uh, referitoare la Columbia, uh, doamna Kezer a uh, descris foarte bine ce se întâmplă. Avem un instrument, acest acord comercial, și putem să ne gândim să aplicăm acelea, acea situație pe un instrument de sprijin structural, de exemplu, în, sau chiar în caz de sprijin bugetar. Deci, uh, ceea ce este interesant este procesul. Sigur că putem să avem o descriere de plecare, o descriere a unei situații sumbre, poate chiar foarte sumbre. Și uh, vom vedea de aici ce instrumente vom utiliza și cum vor putea ele să ducă la îmbunătățirea situației. Comisarul a spus și el că din păcate, nu este ceva ce, se va, ce putem schimba de azi pe mâine, indiferent despre ce țară vorbim. Uh, nu este vorba să uh, spunem unei uh, părți, dacă nu faceți asta sau nu faceți asta, uh, situația trebuie să, situația trebuie să se schimbe radical și vizibil pentru ca noi să putem colabora cu dumneavoastră, altfel veți fi sancționați. Așa cum am spus mai devreme, unul dintre instrumentele pe care noi la Comisie îl privilegiem este Uh, lucrul împreună cu uh, societatea civilă, deoarece prin intermediul structurilor uh, naționale schimbarea se poate face mai bine. Deci, pe de altă parte, mă scuz, vă cer scuze, dar nu sunt de acord cu ceea ce s-a spus despre Columbia. Poate doamna Chezer este mai informată în ceea ce privește Columbia decât sunt eu. Atunci când un mecanism de supraveghere, de monitorizare uh, este în funcțiune, uh, uh, atunci comisia uh, funcționează în felul următor. Um, comisia este uh, informată uh, referitor, uh, referitor la evoluția pozitivă sau negativă în ceea ce privește drepturile omului în diferitele țări. Sigur că mecanismul de supraveghere, de monitorizare poate să existe, să funcționeze, Uh, se, se uh, iau în considerare anumite sectoare, convențiile care pot fi reconsiderate, dar este o chestiune diferită ce concluzie tragem și ce presiuni vom face pentru a continua dialogul mai departe. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Keller. Mulțumesc, cu toții suntem de acord că drepturile omului sunt importante și sunt importante nu doar în uh, lume, ci și în politicile noastre, nu doar în lumea din afara Uniunii Europene, ci și în interiorul Uniunii Europene și în politicile noastre. Dar ce cred eu că ratăm uh, sunt instrumentele potrivite pentru a monitoriza și a impune această idee uh, a drepturilor omului pe care o împărtășim cu toții. Și un element important, cred, ar fi o evaluare de impact pe problema drepturilor omului. S-a făcut de multe ori asta, dar nu întotdeauna. În ce privește politicile de uh, dezvoltarea Uniunii Europene. De exemplu, o evaluare de impact, pentru, de impact pentru acordurile de liber schimb sau pentru acordurile legate de pescuit sau politica agricolă comună pe care o reformăm, pentru că nu ne uităm, de exemplu, la ce efecte are această politică asupra țărilor în curs de dezvoltare drepturile omului, uh, evaluarea de impact din punct de vedere al drepturilor omului înseamnă să vezi ce efecte va avea uh, asupra drepturilor omului din țări terțe, în special. Și cred că dacă am face acest lucru mai devreme, ar, asta ne-ar arăta multe despre acordurile comerciale care nu ajută oamenii că noi spunem că ele sunt utile oamenilor, muncitorilor în general, dar ar trebui să vedem dacă acest lucru este valabil. Și de asemenea ne-ar ajuta foarte mult dacă ar exista niște mecanisme de depunere a plângerilor, un fel de ombudsman, un fel de avocat al poporului la care oamenii să se plângă atunci când consideră că politicile europene încalcă drepturile omului. În acest moment nu avem uh, așa ceva. Sigur că am putea uh, discuta cu ONG-urile, cu partenerii și ar trebui să facem acest lucru pentru că nu avem un uh, mecanism uh, uh, ca atare în cadrul Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să dezvoltăm mecanisme pentru o mai multă și mai bună coerență de politică pentru multe, pentru că multe dintre aceste încălcări ale drepturilor omului sunt de asemenea datorate incoerențelor pe care le avem. De exemplu, acordul uh, privind uh, pescuitul, uh, practic uh, afectează veniturile și hrana persoanelor din țări terțe și asta e o încălcare a drepturilor omului și e și o incoerență din punct de vedere al politicii de dezvoltare. Deci, pentru a implementa mecanismele potrivite, trebuie să facem progrese, dar nu doar în, în comisie și în statele membre. Cred că și pentru parlamentele țărilor membre ar fi o sarcină. Cred că noi, ca parlamentari, putem să ne implicăm în asta nu trebuie să rămână la nivelul de rezoluții prin care cerem guvernelor să facă mai mult. Cred că, de exemplu, noi în uh, Parlamentul European avem uh, uh, suficiente instrumente de politică de dezvoltare, putem face mult mai multe lucruri. Deci sunt lucruri pe care le putem face singuri, nu trebuie să așteptăm ca alții să le facă pentru noi. Așadar, cred că ar fi foarte interesant să ne uităm la ce mecanisme concrete există în Parlamentul dumneavoastră și în Parlamentul nostru și cum putem să le impunem mecanisme mai multe și mai bune pentru a avea ceva mai mult decât uh, niște discursuri, pentru că suntem de acord că aceste lucruri sunt importante. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum văd că mai sunt, uh, dacă mai sunt persoane care doresc să contribuie la această dezbatere. Sigur nu vreau să vă forțez, poate că am, uh, să luați cuvântul, poate că am acoperit uh, problemele cele mai importante. Atunci e bine că politicienii nu vorbesc doar de dragul de a vorbi, ci numai atunci când au realmente ceva de spus. Eu personal am învățat foarte multe lucruri din această întâlnire și Așa cum a spus uh, reprezentantul Comisiei deja, și noi în Parlament vom examina foarte puternic uh, condiționalitatea și dreptul omului și vom avea uh, un schimb foarte fructuos în ce privește revizuirea instrumentelor pe care le avem, în ce privește drepturile omului. Și vă mulțumesc pentru exemplele pe care ni le-ați dat și presupun că vom avea împreună cu Comisia de Dezvoltare o evaluare a acestei întâlniri și trebuie să vedem dacă vom continua în acest format. Uh, cred că a fost un schimb de opinii foarte util. Uh, sigur, păcat că nu am avut colegii din Polonia alături de noi din cauza alegerilor, dar cred că a fost un schimb foarte uh, fructuos și de asemenea sper că ați câștigat și dumneavoastră din acest schimb de opinii și vă Doresc tuturor celor care ați venit uh, din serenătate un sejur plăcut aici și drum bun înapoi acasă. Așadar, vă mulțumesc uh, foarte mult.